acest punct și votul va avea loc astăzi. Trecem acum la punctul următor. E vorba de urmărirea penală a femeilor care au pierdut sarcina în El Salvador. Dau cuvântul domnului Iure, care un minut. Przewodnicząca, panie i panowie posłowie, Salvador jest... Vă mulțumesc, domnilor și domnilor. Salvadorul el Salvador este o țară liberă și democratică ce vrea să apere viața și uh, Economist Freedom House, de exemplu, arată, acest, arată faptul că această țară dorește să apere viața omenească și este apărată din acest motiv. Trebuie să punem uh, capăt acestor atacuri. Trebuie să găsim uh, aici uh, modalități de a apăra viața um-, umană. Irlanda, Polonia, Malta, aceste state apără viața umană, om, umană și uh, El Salvador uh, li se alătură. Legislația trebuie să fie consolidată. În Polonia vrem să schimbăm legislația pentru a ne asigura că țara mea este chiar mai sigură pentru cei care vor să uh, apere viața, să nu mai atacăm El Salvador, pentru că drepturile omului sunt apărate în El Salvador. Vă mulțumesc. Acum uh, îi dau cuvântul doamnei Scott Cato. Un minut. Microphone, please. Oh, In September, I visited... În septembrie am, invitat, am vizitat uh, o închisoare în El Salvador și am fost șocată de ce am văzut acolo. Femeile erau întemnițate, viețile le fusese furate, pur și simplu din cauza unor nașteri, unor uh, sarcini nedorite, pentru că fuseseră violate sau suferiseră pierderea sarcinii. O femeie este atacată uh, la fiecare trei ore în El Salvator. Violul și incestul duc la, la, la sarcini nedorite. Cu toate acestea, um, este um, penalizate, toate femeile sunt uh, pedepsite dacă avortează sau dacă pierd sarcina. Au fost foarte multe cazuri de femei care au murit um, în ultimii ani din cauza unor complicații legate de avort sau de uh, pierderea sarcinii. Noi susținem femeile care au fost întemnițate pe nedrept. Sperăm că această rezoluție să atragă atenția asupra suferinței femeilor, cum ar fi Uh, Teodora del Carmen Vasquez și Evelyn Beatrice Mendes Cruz, care ar trebui să fie uh, grațiate până se așteaptă schimbarea legislației. Kiitokset eh, Molly Scott Catolle. Mulțumesc, doamnă Scott Cato. Urmează domnul Miguel Urban Crespo, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi cerem uh, libertatea acestor femei uh, acestor femei în închisoare, ca sunt în închisoare în El Salvador eh, din cauza mm, întreruperilor de sarcină sau avorturilor spontane și pentru a pune capăt interzicerii avortului în aceste țară. Și nu numai, și în restul lumii, acolo unde avortul este interzis sau permis eh, doar în anumite condiții. Negarea Uh, sănătății sexuale și reproductive, precum și negarea întreruperii de sarcine în condiții de îngrijire medicale, reprezintă o încălcare a drepturilor femeilor și a demnității sale. Egalitatea între sexe nu se poate obține fără garantarea libertății de decizie a femeilor asupra corpurilor lor. Și cerem Uniunii Europene și statelor membre să să uh, ceară și uh, să ceară dreptul uh, la accesul la planificarea familială și la întrerupere de sarcină în condiții sănătoase în El Salvador, în Europa sau oriunde altundeva în lume. Mulțumesc, domnule Urban Crespo. Are acum cuvântul doamna Becera Pastrăcea. Salvador, elabor... Mulțumesc, doamnă președinte. În El Salvador, avortul este interzis în, or... în toate cazurile, chiar în cazul violului. Noi, în Europa, și uh, se consideră um, omucidere agravată chiar și avortul spontan. Uh, este această femeie, Teodora, pe care o discutăm acum, a fost violată, uh, copilul său s-a născut mort, însă a fost uh, condamnată la 30 de ani de închisoare. Suntem în fața unei nedreptăți absolut uh, incredibile și El Salvador este una dintre țările cu care cunosc cea mai, cel, cel mai mare nivel de violență din regiune este o pedeapsă îndreptată împotriva victimelor violenței sexuale și oprește acest, evoluția acestui stat. Nu este vorba aici de libertate. Penalizarea extremă a avortului subminează viața și sănătatea femeilor și, și deplâng faptul că în, această, în acest plen nu există o susținere de plină pentru depenalizarea avortului în El Salvador. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Beatriz Becerra, doamna Soraya Post. Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să uh, întreb uh, autoritățile din Salvador, cine sunteți dumneavoastră să luați hotărâri în ce privește corpul unei femei? Cum puteți să interziceți uh, avortul spontan? în, în Parlamentul European se respectă drepturile omului și noi uh, vrem să luăm poziție față de încălcările din țara dumneavoastră. Țările, uh, bisericile, uh, nu au dreptul să ne încalce demnitatea umană. Corpul meu e, e al meu și uh, e decizia mea dacă să fac avort sau nu. Și toate femeile din această, uh, din această lume au dreptul să facă această alegere. Noi sprijinim femeile uh, care sunt uh, vizate de această lege. Au, și cerem autorităților din Salvador să elibereze aceste femei, să anuleze aceste legi uh, care cer spitalelor să raporteze uh, cazurile femeilor care necesită îngrijiri medicale la poliție. Și vrem uh, să atragem atenția asupra tuturor încălcărilor drepturilor omului în, în El Salvador ca feministă, eu sunt alături de uh, femei și de dreptul de a hotărâ asupra corpurilor lor și vieților lor din întreaga lume. Acum aflăm despre Teodora Vasquez. Recursul său a fost respins. Deci, iată, uh, sentința la 30 de ani de, de închisoare rămâne în picioare. Este dezgustător așa ceva. Și domnule Iurec, dumneavoastră vreau să vă spun, vi se pare asta că este justiție? 30 de ani de închisoare pentru așa ceva? Cum să, cum să Considerați că asta este o acțiune criminală. Să vă fie rușine. Post, eh, teile on esitetty sininen cort. Mulțumesc foarte mult. Aveți un cartonaș albastru, acceptați? Luke esittää teille sinisen kortin. Luke. Domnul eh, Luke are un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Nu-l accept. Valitettavasti, herra Luke, din păcate, doamna Post nu va accepta cartonașul albastru. Nu, prawo de odpowiedzi. Intervenție fără microfon. No niin, tilanne on nyt siis se, että jatkamme puheenvuorolistalla, koska... Bun, bun, haideți să mergem mai departe. Domnul Post a, a dorit uh, o intervenție cu cartonașul albastru, dar doamna, uh, da, domnul Luche a dorit un cartonaș albastru, dar doamna Post nu a acceptat. Doamna Kozlovska are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, vorbim despre El Salvador, o țară mică în America Centrală. În 1998 a fost introdusă o interdicție totală a avortului în legislația acestei țări ceea ce înseamnă că și atunci când o femeie a fost violată, ea nu poate să pună capăt sarcinii, nu poate să facă avort. În El Salvador, aceste legi sunt interpretate ignorându-se principiile de bază ale justiției. Femeile care au suferit uh, o pierdere de sarcină sau născut un făt mort sunt um, condamnate uh, penal la mulți ani de închisoare. Aceasta este o situație foarte gravă pentru orice femeie. Sunt foarte multe femei care se sinucid în această țară. Sinuciderile sunt uh, foarte dese și foarte multe femei mor din cauza complicațiilor legate de sarcină. Uh, atunci când au probleme de sănătate. Foarte multe dintre ele sunt uh, incriminate, sunt uh, urmărite penal uh, pentru suspiciune de avort și multe evită să meargă la medic. Solicită autorităților din El Salvador să elibereze femeile acestea din închisoare, pentru că ele nu pot fi tratate ca și cum ar fi vinovate de vreo uh, infracțiune conform standardelor internaționale. Și domnului Iurec vreau să-i spun uh, că nu ne rămâne decât să sperăm că legile din Polonia nu o să se asemene niciodată cu legile din El Salvador. Orice fel de încercare în acest sens nu va face decât să scoată pe străzi sute de mii de femei uh, în uh, orașele polone. Domnul președinte, domnul Iure, care o cartonaș albastru, doamna Kozlovska Raievici, acceptați acest cartonaș albastru al domnului Iurec? Da. Bun. Bine, domnule Iurec. Mulțumesc, uh, stimata doamnă, stimata colegă, ați spus tocmai că copilul este o parte a corpului femeii și de fapt, uh, de ce m-ați învinuit pe mine face parte din politica dumneavoastră. De ce nu reacționați atunci când uh, se neglijează dreptul la viață? Președinta, doamna Koslovska, pentru a răspunde. Uh, stimatul meu uh, coleg, există trei excepții la această legislație în Polonia și tocmai asta nu e în regulă cu legile din El Salvador. Legile trebuie să ia în considerare uh, faptul că și femeia este o ființă umană cu drepturile ei, cu dreptul la viața ei. Președinta, Mulțumim. Trecem atunci mai departe la vorbitorii care au numele numele grupurilor politice, începând cu în numele socialiștilor și democraților, Francisco Assis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Teodora Vasquez uh, este în închisoare de 10 ani și acum uh, are o sentință de 30 de ani în închisoare. Și care este crima sa? Că a născut un făt mort. Ea împarte o celulă cu alte 70 de femei în această închisoare. Iar această rezoluție, din fericire, ia o poziție foarte fermă uh, în ceea ce vește cazul acestei femei și a altor femei care sunt uh, supuse acestor cruzim și lipsă de umanitate. Uh, numărul, grupul celor 17 care sunt aceeași închisoare, de pildă, și care au sentințe de zeci de ani de închisoare. Indignarea noastră față de autoritățile El Salvador poate să fie foarte importantă și poate să joace un rol important în ceea ce privește rezolvarea acestei situații. Vreau să vorbesc poporului din El Salvador. Societatea civilă a reușit să deschidă conștiința și să pună pe ordinea de zi o discuție în ceea ce privește um, în ceea ce privește uh, acceptarea avortului. Iar acum, în adunarea națională, avem o propunere legislativă pentru ca legea avortului să fie mai decentă și mai mare, datorită ce, uh, opiniei, datorită societății civile. Și vreau să uh, le spun, popor, spun poporului din El Salvador că trebuie să meargă mai departe pe acest făgaș pentru a pune capăt acestui spectacol degradant și inuman. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Asis. Domnul Mlin, doamna Mlinar. Vă mulțumesc. Forțele conservatoare din El Salvador consideră femeile și fetele ca incubatoarele, uh, așa încât femeile ajung uh, la până la 2 ani și până la 50 de ani de închisoare pentru avorturi. Uh, este ca un fel de coșmar, însă este chiar realitatea de zi cu zi pentru fetele și femeile din El Salvador în anul 2017. Pentru cei din acest parlament care consideră că aceasta nu este treaba noastră și că, de fapt, salvează vieți, aș dori să vă întreb cât de multe femei și fete ar trebui să sufere și să moară până să înțelegeți dumneavoastră că e, este o ucidere cinică și că apără m, crima eu nu uh, le voi lăsa singure pe aceste fete și femei. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamna Milinar. Are cuvântul acum uh, doamna Rentke. Teodora și Evelin sunt două femei care au trecut prin uh, foarte mari greutăți în viața lor, doar, nu doar că au avut pierderi de sarcină, acum au fost uh, acuzate cu, de crimă și au fost uh, condamnate la 10 de ani de închisoare. Autoritățile salvadoriene trebuie să le elibereze și pe toate celelalte femei care au fost închise pentru pierderi de sarcină. Legea actuală din El Salvador este misoginie legislată este o ideologie Uh, absolut, absolutistă patriarhală. Indiferent de unde s-a născut o femeie, corpul ei îi aparține și ei și nu statului sau bărbaților care cred că știu mai bine ce trebuie să se întâmple. Și uh, femeile au drept la viață. Corpul meu, drepturile mele. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Reintke, acum are cuvântul doamna Garcia Perez. Teodora... Mulțumesc. Uh, Teodora del Carmen are 34 de ani. Și de 10 ani este închisă, de peste 10 ani. De ce? Pentru că uh, copilul s-a născut mort, o sarcină prematură. Și autoritățile au confirmat ieri pedeapsa de 30 de ani cu închisoarea. Femeile din Salvador sunt aruncate în închisoare, nu numai uh, Teodora peste 30 de femei care au suferit avorturi spontane, care acum zac în închisoare. Nu putem să mai permitem, noi, Europa, ca undeva în lume să fie private de libertate femeile, fiindcă au uh, hotărât în ceea ce privește corpul și viețile lor. Trebuie să ne dăm seama că e vorba de drepturile omului aici și politica externă, politica de cooperare a Uniunii Europene trebuie să garanteze drepturile de sănătate sexuală și reproductivă ale tuturor femeilor din lume, pentru că lupta lor este și lupta noastră corpul nostru reprezintă libertatea noastră și noi din Europa vom, uh, vom lua în continuare măsuri, vom face tot ce putem pentru toate femeile din restul lumii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Garcia Perez. Trecem mai departe acum la procedura intervențiilor spontane, începând cu domnul Polciac. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova deci, Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Atunci când domnul Iurec și-a încheiat discursul, am crezut că vorbea despre cu totul altceva. N-a spus nimic despre solidaritate față de femei, despre înțelegerea faptului că un avort spontan sau nașterea unui făt mort uh, sunt situații complet diferite față de un avort obișnuit. Sigur că nu doresc uh, să existe prea multe avorturi, în lume, dar totuși trebuie să luăm în considerare circumstanțe specifice. Vreau să uh, exprim solidaritatea față de uh, cu femeile din El Salvador care au fost uh, afectate de această legislație. Cred că legislația ar trebui să fie condamnată de toate persoanele de aici, inclusiv dogmaticii polonezi. Președinta, domnule Polciac, domnul Marek Iure, care un Cartonaș albastru pentru dumneavoastră, îl acceptați? Ei. Selva. Siirrymme sitten eteenpäin ja... Nu, bine, atunci continuăm. Urmează domnul Caputo. Grazie, Presidente. Il dibattito sull'aborto pone da sempre interrogativi che investono... Vă mulțumesc, domnul președinte. Această discuție în legătură cu avortul întotdeauna ridică uh, aspecte de conștiință Însă există anumite uh, linii roșii care nu pot să fie traversate uh, și anume legate de mm, demnitatea femeilor. Și uh, legislația din El Salvador nu respectă aceste cerințe. Există sentințe de 30 de ani pentru pentru nașteri premature și pentru avorturi spontane. Parlamentul European a declarat în multe rezoluții că femeile trebuie să fie responsabile pentru uh, sănătatea lor reproductivă. În acest caz, există o încălcare foarte clară a drepturilor omului din partea autorităților din Salvador. Uh, de aceea trebuie să facem tot ce putem pentru ca aceste femei să fie eliberate, care au fost închise pentru pierderi de sarcini. Vă mulțumesc, domnule Caputo. Urmează domnul Notis Marias. Mulțumesc doamnă președinte. Se întâmplă ceva incredibil în uh, El Salvador. Legea prevede ca și în cazurile de avort spontan, uh, mama uh, este pedepsită cu închisoarea. De asta este vorba acum și toată lumea își dă seama că nu putem să să considerăm că fătul răs, născut mort este responsabilitatea mamei. Iată cazul lui Evelyn, care a fost condamnată la 30 de ani de închisoare pentru o mucidere. Astea sunt uh, lucrurile asupra care trebuie să ne uh, Uh, concentrăm, fiindcă că este ceva la ordinea zilei în Salvador. 147 de femei au fost uh, trimise la închisoare. Deci vă dați seama că cu toții suntem de acord asupra acest lucru în Parlamentul European și trebuie condamnat acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Marias. Domnul Ernesto Tasun. Mulțumesc, doamnă președinte. Din 1998, avortul este Uh, interzis și peste 2700 de femei au fost condamnate la între 30 și 50 de ani de închisoare, nu, fără, indiferent dacă au fost uh, violate sau dacă sarcina era periculoasă pentru viața mamei uh, cazul pe care îl discutăm astăzi, al Teodorei, este, este unul emblematic. Trebuie să Uh, intervine schimbarea legii pentru ca această situație să uh, se termine. Există în momentul de față inițiative în Congresul din El Salvador pentru a schimba legea. Trebuie ca Uniunea Europeană trebuie să susțină aceste schimbări. Delegația Uniunii Europene în El Salvador uh, asistă în acest sens și este foarte bine să avem această perspectivă ca aceste femei să poată să iasă din închisoare și să nu mai sufere nicio femeie din cauza unui avort. Vă mulțumesc, domnule Urtasun. Ne mai rămâne o intervenție, domnul Can. Uh, Domnule președinte, din opt avortul în El Salvador este pedepsit penal în orice fel de situație. Orice femeie care este suspectată că a făcut un avort sau a, avut o pierdere de sarcină, inclusiv riscă până la 50 de ani de închisoare. Multe femei au fost urmărite penal, multe au murit în urma complicațiilor legate de sarcină. Legea antiavort din El Salvador nu face decât să producă durere și suferință unui număr foarte mare de femei și familiilor lor. Din păcate, ieri am văzut că curtea din El Salvador a susținut sentința de 30 de ani pentru Carmen um, Vasquez și e trist acest lucru. E nevoie ca drepturile femeilor, inclusiv drepturile reproducătoare, să fie respectate în El Salvador, nu încălcate așa cum se întâmplă astăzi. Solicităm autorităților să reformeze codul penal și să scoată din încadrarea penală avortul în anumite situații. De asemenea, e nevoie de introducerea unui moratoriu cu privire la aplicarea legislației actuale. Transmitem astăzi femeilor din El Salvador mesajul că nu sunt singure și suntem alături de ele în această luptă. Doamna președinte, mulțumesc, domnule Can. Acum încă o dată domnul Iurec. Przysługującego w artykule 164 regulaminu do pra... Mulțumesc. Articolul Articolul 164 al regulilor de procedură. Aș dori să reacționez conform acestui articol. Vă mulțumesc. Vă atrag atenția la cele spuse de doamna Soraya Post și domnul Polceac, Vă bazați pe date din partea Amnesty International. Vorbim despre o organizație care a fost declarată o declarație pro-avort. Această organizație, Amnesty International, consideră un copil ca ceva care poate să fie eliminat din corpul unei femei Vă rog, uh, ascultați ceea ce spun autoritățile din El Salvador și nu vă bazați pe această propagandă anti-avort. Uh, în încheiere, dăm cuvântul Comisiei. Domnul Vela are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Uniunea Europeană este extrem de conștientă de uh, situația femeilor persecutate și urmărite penal pentru pierderea sarcinii. Uniunea Europeană nu uh, comentează deciziile judiciare, însă uh, este îngrijorată că um, pedepse maxime au fost aplicate femeilor care au pierdut sarcina în El Salvador. Respectarea restarturii de drept este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și Uniunea Europeană respectă prezumția de nevinovăție și principiile uh, proporționalității a urmăririi căilor penale în, în orice cauză. Pentru a monitoriza această situație, uh, Uniunea Europeană este în contact uh, frecvent cu organizații locale care susțin femeile și fetele în timpul proceselor și instrumentul european pentru democrație și drepturile omului a acordat asistență juridică pentru organizațiile pentru drepturile omului. Uh, faptul că asemenea servicii sunt foarte rare în El Salvador este un obstacol în calea uh, rezolvării problemei uh, pierderii sarcinilor și spre schimbarea legii în stat promovarea drepturilor femeilor este în centrul agendei noastre în El Salvador și peste tot în lume. Din punct de vedere al uh, drepturilor omului, interdicția totală a avortului prevăzută în Constituția și Codul Penal din El Salvador este îngrijorătoare, în special atunci când viața femeilor însărcinate sau fetelor este uh, periclitată o interdicție totală asupra avortului este o problemă și în alte state din America Latină. Uniunea Europeană a ridicat această problemă la nivelul cel mai înalt în El Salvador și salută eforturile guvernului de a îmbunătăți în mod comprehensiv uh, situația alarmantă în care se găsesc femeile. Printre alte inițiative, Uniunea Europeană a susținut programul cheie uh, uh, femei în orașe creat de guvern pe care, care pentru a acorda uh, femeilor și fetelor acces la uh, servicii de, uh, reprodu- de sănătate în domeniul reproductiv și pentru a opri violența bazată pe gen. Uniunea Europeană încurajează El Salvador și toate uh, statele care se confruntă cu această provocare să continue eforturile în această direcție și este pregătită să asiste în, acest, în această direcție. Vă mulțumesc! Eh, vasta... Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Am primit șase propuneri de rezoluție din partea grupurilor politice. Dezbaterea s-a încheiat și votul va avea loc astăzi. Înce- voturile vor începe la ora 12, deci suspendăm ședința până la acea oră.